dezbaterea altor cazuri de încălcări a drepturilor omului, a democrației și respectului de drept și vom discuta acum despre situația din Maldive. Dau cuvântul mai întâi uh, autorilor propunerilor de rezoluție. Are cuvântul domnul Corao, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Arhipelagul Maldivelor nu este Uh, doar uh, făcut din uh, lagune albastre și insule paradiziace. Acolo sunt încălcate multe drepturi ale omului. Mulți um, oameni din Bangladesh și India sunt exploatați acolo și sistemul judiciar permite multe abuzuri. Mulți oponenți politici sunt acuzați și închiși injust. Uh, Uh, dacă n-ar fi fost suficientă intoleranța religioasă, crește terorismul și se reduce spațiul pentru orice tip de dezbatere publică. Guvernul continuă să încalce obligațiile internaționale legate de tortură și alte acte de cruzime, discriminarea împotriva femeilor, subiecte legate de drepturile poliției și civile, de asemenea protecția drepturilor omului în Maldive uh, include și posibilitatea reintroducerii pedepsei cu moartea ca instrument de represiune politică. Cerem Uniunii și statelor membre uh, să reafirme poziția noastră împotriva pedepsei cu moartea. Pedepsa cu moartea încalcă dreptul cel mai important, dreptul la viață și încalcă uh, și trebuie să condamnăm și tortura psihologică. La parola. Mulțumesc, domnule Corau. Are cuvântul acum uh, Doamna Lambert, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte calitate de președinte al delegației pentru relațiile cu Asia de Sud, care include și Maldivele. Uh, într-adevăr, situația din Maldive este una care ne îngrijorează profund. Am auzit uh, că s-a făcut uh, trimitere la revizuirea pedepsei capitale, care n-a mai fost folosită din anii 50 în Maldive, iar acest lucru, bineînțeles, că ne îngrijorează. Noua Constituție din Maldive este, a venit în mai puțin de 10 ani în urmă și am văzut că procesul democratic uh, nu a progresat, lucrurile merg chiar uh, mai prost ca în trecut. Sunt uh, elemente cheie ale unei constituții uh, juste cu privire la separarea puterilor, puterii în stat, de exemplu. Iar în Maldive nu există acum separarea puterii. Vrem să existe un sistem judiciar imparțial, oamenii să fie egali în fața legii, legea să se aplice la fel tuturor iar legea să nu fie adaptată în așa fel încât uh, anumiți indivizi să se bucure de avantaje. De exemplu, fostul uh, președinte Nașid. Și uh, avem nevoie de un sistem judiciar în Maldive îmbunătățit. Toate partidele politice din Maldive sunt de acord că în acel stat calitatea sistemului judiciar lasă de dorit. E nevoie de instituții puternice, independente. Am văzut că a fost atacat uh, comisarul pentru drepturile omului, am văzut că presa este îngrădită, iar societatea civilă nu are marjă de manevră, nici uh, opoziția democratică. Nu așa se merge înainte și de aceea ideea unor sancțiuni este stipulată în această rezoluție pentru a încuraja progresul pe care ni-l dorim cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc! Are, are cuvântul domnul Depre. Un minut. Uh, mă scuzați, domnule președinte, eu îl înlocuiesc pe domnul Nart, care uh, întârzie. Sunt uh, anumite locuri uh, deosebite pe pământ. Cei care merg în vacanță acolo descriu o experiență paradisiacă, dar cei care trăiesc acolo trăiesc în iad. Uh, este cazul Maldivelor, un stat care a revenit la șaria în 2014 și care prevede că pedepsa cu moartea se poate aplica în anumite cazuri copiilor, începând cu vârsta de șapte ani. Un minor uh, condamnat la moarte va fi ținut în închisoare până la majorat și executat după aceea este un stat care prevede ca uh, cei care uh, practică adulterul să fie biciuiți și asta se aplică și în cazuri de viol. Recent, o tânără a fost biciuită în public după ce fusese victima unui viol în grup. Parlamentul nostru multiplică um, prevederile privind etichetarea produselor alimentare. Aș cere să ne gândim și la un label de calitate pentru ca uh, pe care să-l poată da operatorii de turism. Să ne gândim la un label de calitate ca să facem o diferență între destinațiile turistice în funcție de modul în care respectă drepturile fundamentale ale omului. Mulțumesc. că acum cuvântul un alt autor al propunerii de rezoluție, este domnul Tanok, 1 minut 30. Domnule președinte, în 2008, Mohamed Nasheed a fost ales președinte al Maldivelor și a pus uh, Um, capăt dictaturii lui Amin Diayun Nasheed, uh, a promovat democrația uh, și statul de drept dar și a început să pună în aplicare acest program și să rezolve problemele acestei uh, țări din cauza încălzirii globale. Nașid a fost înlocuit uh, printr-o lovitură de stat. Astăzi, fica lui Gaium este ministru de externe și uh, fratele său Vitreg e președinte. Um, opoziția și președintele Nașid au fost înlăturați la putere, dar membrii opoziției au fost și arestați. Ehm, după ehm, o așa spusă încercare de asasinat lui Gaium, ehm, au fost întemnițați și alți oameni. Gaium încearcă să reconstruiască un stat autoritar pe modelul fratelui său Vitrec și bazându-se pe influențele islamiste radicale. Cerem Uniunii Europene și statelor membre uh, să aplice sancțiuni țintite și împotriva membrilor guvernului și celor care îi sprijină financiar. Dacă nu, nu putem asigura uh, eliberarea fostului președinte Mohamed Nasheed pentru a obține schimbările de care are atâta nevoie această țară mică. Mulțumesc! Tannock. Mulțumesc, domnule Tanăc. Acum are cuvântul un alt autor, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, situația din Maldive e gravă din trei motive. Democrația se înrăutățește, nu există imparțialitate la nivelul instituțiilor de stat și există cazuri motivate politice, politic, de exemplu cum e cazul lui Mohamed Nasheed drepturile fundamentale, dreptul la protest, libera exprimare, dreptul la uh, libera adunare, uh, libertatea presei, sunt lucruri îngrădite în Maldive și ne îngrijorează acest lucru. La fel e politizat și sistemul judiciar. Cum felul în care s-a desfășurat uh, procesul lui Mohamed Nasheed demonstrează exact asta. A existat o agendă foarte clară și procesul a fost unul politic. De aceea există consens transpartinic în, parte, în uh, Parlamentul European și cerem uh, sancțiuni față de anumiți membri din guvernul uh, din Maldive și aparținătorii și susținătorii acestora. Doamna Vergia, vă dau cuvântul. Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în Maldive au avut loc uh, recent primele alegeri libere din istorie. A fost uh, ales un președinte care a fost apoi uh, dat jos prin lovitură de stat, condamnat la terorism și închis uh, după un uh, proces de formă. Este o situație condamnată de ONU care califică această detenție drept arbitrară. Domnul Nașid este bolnav și are nevoie de îngrijiri de sănătate în străinătate. Este un simbol pentru că se pare că 1700 de persoane se află în închisoare pe criterii politice în Maldive represaliile uh, merg în toate direcțiile, moratoriul privind pedepsa cu moartea a fost suprimat și uh, s-a uh, stabilit reintroducerea acesteia. În acest climat de inechități, Maldive este, se pare, țara din regiune de unde pleacă cei mai mulți tineri în Irak și în Siria în uh, raport cu uh, populația totală. E o țară care depinde de turism și mai ales de turismul european. Și recent, uh, guvernul a interzis o lege care ar fi permis boicotarea. Și închei imediat, în plus este o țară amenințată de încălzirea climatică care provoacă creșterea nivelului mărilor. Deci Uniunea Europeană trebuie și poate să acționeze. Mulțumesc, doamna Vergia. Un alt autor, domnul Panzeri, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, foarte preocupați de deteriorarea progresivă a standardelor democratice și creșterii pulsiunilor autoritare în Maldive pe lângă uh, represiunea oponenților politice, a mass media și a societății civile, guvernul uh, Maldivelor nu respectă nici deciziile Națiunilor Unite care a cerut autorităților să libereze rapid pe președintele Nașii. Membrii opoziției care trebuie să răspundă de aceste acuzații trebuie să beneficieze de procese legale, respectându-se Constituția Maldivelor și obligațiile internaționale de proces just. Trebuie să se oprească toate formele de violență violență, inclusiv cerem împotriva manifestanților pacifici și cerem să nu mai existe interferențe politice în sistemul judiciar al Maldivelor. E nevoie de reforme urgente pentru a garanta imparțialitatea magistraturii din Maldive, uh, pentru a se recâștiga întrege, uh, încrederea internă și internațională în funcționarea acestei țări. Mulțumesc. Și acum intervențiile în numele grupurilor politice, mai întâi pentru PPE, domnul Preda, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu e prima dată anul acesta când discutăm despre Maldive am mai făcut o pentru a semnala faptul că lucrurile merg într o direcție foarte proastă în această țară. de atunci încoace uh, fostul președinte nasheed a fost din nou încarcerat cu toate că uh, două luni i se spusese că din motive medicale poate să și execute pedeapsa la domiciliu. Uh, e vorba de o condamnare politică și asta e problema esențială

E o stare de urgență în ceea ce privește votul din executiv. Dispar jurnaliști uh, precum uh, Ahmed Rilvan uh, și aceste lucruri arată că, este, că lucrurile sunt, scapă de sub control. Nu doar jurnaliștii se confruntă cu un risc. Maldivele trimit luptători în Irak și în Siria mai mult decât orice alt stat din lume peste 200 de jihadiști dintr-o națiune atât de mică, de doar 300 de mii. Parlamentul acesta ar trebui îngrijorat uh, de faptul că se aplică atât de grav uh, legea Sharia și că nu e combătută radicalizarea. În ultima rezoluție din aprilie 2015 am cerut uh, SAE și statelor membre să emită avertizări în ceea ce privește situația drepturilor omului pentru turiști și să vizeze sancțiuni bine țintite dacă drepturile omului se deteriorează. Între timp s-au deteriorat se pregătește o, o pedeapsa capitală președ, fostului președinte Nașid. A sosit momentul să ne concertăm acțiunile în vederea respectării drepturilor omului în Maldive. Mulțumim! Dalle cabine de la traduzione din... Intervenții vă roagă să nu vorbiți prea rapid, dacă nu, nu se poate oferi o interpretare de calitate. Are cuvântul acum domnul Nart din partea grupului ALDE domnule președinte mulțumesc domnule președinte cred că tot ce era de spus a fost spus deja domnule comisar probabil v-ați săturat toți auzite aceleași cuvinte în Parlamentul European toate grupurile politice sunt de acord deci realitatea așa este realitatea este foarte dură nu doresc uh, să revin aici la întreaga lista încărcărilor drepturilor omului. Antevorbitorii mei au spus-o foarte bine, dar eu doresc să spun că dacă nu trecem de la declarații la fapte, mm, acest exercițiu va rămâne pur retoric. Trebuie să se discute serios interzicerea accesului unor persoane în Uniunea Europeană și trebuie să evităm de asemenea uh, sau să descurajăm oamenii să meargă în vacanță în această țară. Dacă nu, vom da dovadă doar de ipocrizie. Um, vorbele vor fi bune, dar uh, faptele mai puțin. Și acum are cuvântul doamna Rivazi pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus-o și colegul meu, când uh, ne gândim uh, la Maldive, noi cetățenii europeni, ni se pare că e un paradis uh, tropical. Dar pentru cetățenii de acolo e vorba de un adevărat infern. Singurul președinte ales democratic din această țară este încă în închisoare. De ce? Pentru că s-a opus rivalilor săi care doreau să instrumentalizeze islamul. Drepturile democratice sunt călcate în picioare și sistemul din Maldive este complet corupt. Pedapsa cu moartea a fost reintrodusă chiar pentru copii de la vârsta de 7 ani, care vor fi, dacă sunt condamnați, vor fi încarcerați până la 18 ani și executați apoi. În plus, guvernul a declarat starea de urgență timp de șase zile luna trecută. Ce putem face? Eu cred că, în primul rând, trebuie să spunem uh, operatorilor turistici să nu mai ofere această destinație și, de asemenea, fac apel la responsabilitatea, turiști, la responsabilitatea turiștilor care nu mai trebuie să meargă în Maldive. Numai așa putem să uh, tăiem o sursă mare de venit pentru guvernul actual. Dacă dorim ca acest regim să evolueze, trebuie să aplicăm sancțiuni. Noi, viitorii turiști, nu trebuie să mai mergem acolo și nici Europa nu trebuie să mai lucreze cu Maldivele. Europa este al doilea comer partener comercial al Maldivelor și trebuie să găsim o cale de uh, a constrânge această țară. Trebuie să uh, le uh, impunem inclusiv um, interdicția de a călători în Europa. Trebuie să acționăm, domnule comisar, suntem cu toții responsabili de situația din Maldive. Rivazi. Doamna Rivazi, doamna Rivazi, aveți o întrebare cu cartonaș albastru. Vă rog. Domnul Cerneț. Mulțumesc, uh, doamnă, că ați acceptat întrebarea. Uh, vă felicit pentru ce ați spus și am o întrebare. Trebuie să recunosc că nu am asistat la toată dezbaterea, dar vreau să vă întreb dacă credeți că Uniunea Europeană trebuie să folosească acest instrument, boicotarea turismului. Credeți că ar trebui și să facem presiuni asupra acestei țări pe plan economic, pentru că probabil că ar fi singura modalitate de presiune pe care să o înțeleagă guvernul. Vă rog, stimată doamnă. Da, sunt de acord. Acesta este sensul intervenției mele. În primul rând, noi, dacă vrem să mergem în Maldive, știind în ce infern trăiește populația de acolo, dacă vrem să mergem în Maldive în continuare, suntem și noi vinovați. Și agențiilor de voiaj trebuie să le spunem să nu mai ofere sejururi acolo pentru că nu fac decât să financeze autoritățile actuale. Trebuie să putem face presiuni și pe plan economic, pentru că altfel nu vom reuși să schimbăm situația. Cine nu acționează este complice. Uh, avem cu toții un rol de jucat. Domnul Castaldo, în numele FDD. Un minut. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e prima dată când vorbim despre Maldive. O țară care este un paradis pentru turiști, dar un infern din punctul de vedere al democrației și al drepturilor omului civile și politice. Ehm, acest uh, regim din Maldive este foarte autoritar. S-a politicizat foarte mult și magistratura. Corupția a crescut și uh, s-a permis dezvoltarea extremismului ehm, islamic. Uh, se defilează cu drapele Daeshului pe străzile capitalei și uh, totuși uh, um, agențiile de turism continuă să propună Maldivele ca destinație turistică. Să nu uităm că o mare parte din uh, populație este sub pragul sărăciei și de asemenea există problema schimbărilor climatice abordată în mod viguros cu fostul președinte nașit, care acum însă se află în închisoare și fără să fi beneficiat de un proces just. Trebuie să aplicăm sancțiuni împotriva celor care încalcă astfel al statul de drept. Da, trebuie să recongenăm bunurile și trebuie să oprim turismul spre această țară din cauza situației drepturilor omului. Trebuie să facem în așa fel încât democrații din Maldive să-și simtă sprijinul nostru pentru că au nevoie de noi mai mult azi decât niciodată. Și acum are cuvântul domnul Pospișil un minut. Mulțumesc, domnule președinte. De aceea, iată că există consens între membrii Parlamentului, pentru că e clar că trebuie să facem ceva față de situația din Maldive, dincolo de vorbe. Subliniez un aspect. Mă interesează foarte tare aplicarea legii pretutindeni în lume și ordinea juridică. Când vine vorba de așa ceva, vedem că în Maldive situația este dramatică. Sistemul judiciar este sub orice critică. Fostul președinte a fost înlăturat de la putere, nu doar uh, din motivele anterior menționate, ci și pentru faptul că a spus că e corupție la nivelul justiției. Și de aceea aș vrea să uh, vă spun că ceea ce s-a întâmplat a fost greșit și că nu există ordine juridică în Maldive. Susțin ceea ce au spus antevorbitorii mei. Acest lucru trebuie să aibă un uh, impact asupra relațiilor dintre UE și uh, Maldive și ar trebui să înghețăm uh, activele și proprietățile tuturor oficialilor corupți. Vorbitorul este întrerupt. Domnul Cristea

pe această temă. Aș dori să îl citez pe președintele Nașid, care a fost dat jos din funcție în februarie. Este, este important să înțelegem importanța acestui eveniment și mesajul nostru trebuie să fie adresat și uh, propriilor noștri cetățeni din Europa. Trebuie să înțelegem care au fost liberti- libertățile suspendate, libertatea de a, de a acționa, protecția sferei private, libertatea de asociere, libertatea de um, circulație, intrarea pe această insulă, părăsirea ei, toate aceste libertăți au fost suspendate. Și cetățenii europeni cred că ar trebui să fie informați în legătură cu această situație în momentul în care vizite, vizitează Mal, Maldivele și cred că ar trebui într-adevăr să fie suspendat acordul de liber schimb. Domnule Folceac, vi se adresează o întrebare. Dacă sunteți de acord, îi dau cuvântul domnului Bonano. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe colegul meu și eu sunt de acord cu dumnealui în ceea ce a spus. Însă, având în vedere că Europa, aceasta e întrebarea, având în vedere că Europa, uitându-se la lume, lume, spune că e nevoie să fim foarte grijuli cu drepturile omului, vreau să întreb dacă ați fi de acord să sancționați China, de exemplu, pentru pedepsa capitală sau Arabia Saudită tot pentru pedepsa capitală? Ați fi de acord să facem ceva pentru ca Europa nu numai să vorbească, ci să și pedepsească pentru astfel de fapte? Pentru că și Statele Unite până la urmă aplică pedepsa capitală. Da, un pic cam pe lângă subiect, dar oricum, haideți să auzim ce răspunde vorbitorul. Domnul Polceac. Prego. Deci- Vă rog. Da, mulțumesc pentru întrebare. Ieri am vorbit despre relațiile cu China și eu uh, respect natura universală a drepturilor omului. Eu nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la dreptul său de a comenta pe această temă. Sunt de acord cu uh, îngrijorarea noastră legitimă despre China, despre Arabia Saudită și nu cred că Uniunea Europeană ar trebui să rămână fără reacție, chiar dacă aceștia sunt parteneri comerciali. Avem dreptul să spunem ce vrem. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Notis Maria are cuvântul un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Insulele Maldive sunt paradisul pe pământ pentru turiști. Asta pentru turiștii americani și europeni. Dar, de fapt, acolo iadul pe pământ în ceea ce privește drepturile omului. Stat, ă, președintele a declarat stat de, stare de urgență, care a fost ridicată doar datorită presiunilor făcute. Noul ă, regim din Maldive din 2008 este foarte slab. Există și amenințarea jihadiștilor. Starea de urgență a fost uh, instituită în același timp uh, în care aveau loc proteste împotriva guvernului, fiindcă fostul președinte era în închisoare. Țările europene nu ar trebui să se amestece în treburile altor țări, dar drepturile lucrătorilor ar trebui, în Maldive ar trebui să fie respectate. Iar uh, cetățenii europeni să știe că plajele frumoase din Maldive uh, nu sunt decât uh, suprafața, poleala de la suprafață. De desubt există sărăcie, excluziune socială și statul islamic și șaria. Mulțumesc. Un minut. Grație, președinte. Ladies and gentlemen, politică. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, interferența politică în sistemul justiției din Maldive subminează credibilitatea acestuia și persecutarea opozanților politici contribuie la instabilitatea politică în Maldive. Drepturile omului în aceste insule se pare că au fost erodate în mod uh, grav și situația lor poate să se agraveze și mai mult. Tot mai multe ONG-uri sunt uh, intimidate. Drept urmare, aș dori să-mi exprim uh, îngrijorarea profundă legată de deteriorarea climatului politic și față de recurgerea la mijloace violente de a, de a împiedica demonstrațiile pașnice. Cred că trebuie să monitorizăm în continuare cu mare atenție situația politică din Maldiva și să jucăm un rol proactiv pentru a spori stabilitatea, consolida democrația, statul de drept și pentru ca drepturile omului și libertățile fundamentale să fie respectate în acest stat. Vă mulțumesc, domnule Frunzulică. Dau cuvântul domnului comisar Stilianides, vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc aici în numele colegului meu, vicepreședinte, care nu poate să fie prezent la dezbaterea de astăzi în plenară. Suntem aici pentru a dezbate despre situația drepturilor omului în Maldive. Permiteți-mi, vă rog, să amintesc Parlamentului de rolul de leadership uh, în, uh, al Maldivelor în cadrul negocierilor COP21 la Paris. Ceea ce s-a întâmplat la Paris uh, este un exemplu important al felului în care Maldivele pot fi un partener esențial cu forță de model pentru zona aceea și un partener important pentru UE. Doamnelor și domnilor, uh, am avut o analiză a situațiilor uh, drept, drepturilor omului în Maldive în uh, aprilie 2014, însă, din păcate, această țară continuă să pună în aplicare politici care o izolează de comunitatea internațională și, din păcate, se depărtează de libertate și democrație valori pe care le doresc însă mulți locuitori din Maldive și pentru care au luptat chiar foarte mult. Intoleranța în ce în ce mai mare împotriva opoziției și radicalizarea țării, dar și persecuțiile și încarcerarea continuă a unor lideri politici ai opoziției au subminat credibilitatea guvernului lipsa independenței justiției și uh, toate acestea au dus la uh, întrebări serioase despre uh, felul în care se va continua în această țară, despre cursul pe care îl va lua, nu numai față de Uniunea Europeană, ci în general despre, de exemplu, imixtiunea între politic și justiție și interpretarea neconstituțională a legii și, de asemenea, și uh, schimbările de peste noapte aduse Constituției fără niciun fel de consultare sau alte proceduri. Guvernul se ar trebui să acționeze foarte repede pentru a restabili ordinea statului de drept, pentru a restabili independența justiției, care este esențială pentru a păstra încrederea în acest sistem și pentru un tratament echitabil al tuturor uh, locuitorilor Maldivelor. Se aplică un moratoriu de facto pe pedeapsa capitală și noi încurajăm autoritățile să țină cont de angajamentele luate, mai ales în ceea ce privește infractorii uh, minori și să se gândească la o înlăturare completă a acestor practici. Uniunea Europeană dorește să fie foarte clar că va fi uh, schimbată relația cu Uniunea Europeană dacă se vor pune în aplicare execuții după peste 60 de ani de mor- moratoriu. Acesta va fi un pas înapoi care nu va putea trece, fi trecut cu vederea de către comunitatea internațională. Uh, Uniunea Europeană este din ce în ce mai îngrijorată de riscul radicalizării în rândul locuitorilor care doresc fie să se alăture grupurilor Daesh sau altor grupuri fundamentaliste în Siria și Irak. Uniunea Europeană este gata să lucreze împreună cu guvernul Maldivelor pentru a promova valorile fundamentale ale democrației, drepturilor omului și statului de drept, dar este responsabilitatea guvernului să se asigure de, uh, să asigure că turiștii care vin să viziteze acele arhipelag să fie în siguranță în uh, timpul călătoriei lor. Guvernul Maldivelor a acceptat uh, oferta Uniunii Europene de a trimite experți juridici pentru a face o analiză a cadrului juridic și să, pentru a vedea cum este pus în aplicare noul cod penal. Sperăm că aceste eforturi vor putea să arunce lumina asupra acelor domenii în care statul de drept trebuie să fie îmbunătățit și adus uh, în armonie cu dreptul internațional și cu legile comunității internaționale. Sperăm ca guvernul să-și arate dorința să continue să colaboreze cu Uniunea Europeană pe problemele critice de stat de drept și drepturile omului. Sper să, se putem, să putem constata acest lucru concret. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar Stilianidis, care va fi cu noi și la dezbaterea următoare. Aș vrea să vă anunț că am primit șapte propuneri de rezoluții în urma acestei dezbateri pe situația din Maldive.